Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, I'd like to start. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, aș dori să începem cu reuniunea comisiei noastre. Ne cerem scuze pentru întârziere, dar a avut loc în, um, audierea comună cu um, o altă comisie pentru drepturile omului Vă amintesc că prima parte a reuniunii noastre de comisie este cu ușile închise, <clears throat> ceea ce înseamnă că pot rămâne în sală numai deputați, secretariatul și asistenții grupurilor politice. Nici comisiei nu îi se permite să participe la această discuție. Deci, iată, reuniunea cu ușile